Il Presidente. tomorrow this parliament will vote against. Mâine acest Parlament va vota împotriva persecutării minorităților sexuale în Cecenia și cere autorităților să termine aceste violențe, să-i uh, elibereze pe cei deținuți și să protejeze victimele potențiale. Aș dori să cerem